Genau. So. Guten Morgen, good morning, good morning, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, stimați colegi. În calitatea mea de președinte al Comisiei pentru Control Bugetar, vreau să le urez bun venit în dimineața aceasta tuturor colegilor de la Comisia pentru Bugete. Avem astăzi o reuniune comună, o reuniune comună în care vom vorbi despre regulamentul financiar. Înainte de a-i da cuvântul raportorului, aș vrea să i cer doamnei Iuta Hauk, în calitatea sa de președinte locțitor al, președinte, al Comisiei Bugete, să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc! Am depus mult efort, de fapt doi uh, colegi au condus aceste eforturi, eforturi care s-au concretizat în urma negocierilor cu uh, Consiliu. Iar astăzi avem ocazia să discutăm despre rezultatul acestor uh, nego- negocieri. Împreună, noi, Comisia pentru Bugete și dumneavoastră, Comisia pentru Control Bugetar. Nu mai avem prea multe de făcut, astăzi nu trebuie decât să ajungem la un numitor comun pe ultimele aspecte care sunt uh, care au rămas uh, de discutat și să votăm aceste lucruri. Um, munca a fost deja depusă, după cum vă spuneam, nu putem decât să le mulțumim colegilor uh, care au lucrat asidu timp de săptămâni întregi, uh, chiar luni, pe această temă. Am tot ascultat rapoartele interimare care ne prezentau evoluția negocierilor și am încercat să ținem pasul cu uh, echipa de negocieri. Din fericire am reușit într-o oarecare măsură să o facem și iată, acum am ajuns la aproape finalul în eforturilor comune. Bine, finalul va, va fi adus cu sine de ședința plenară, sesiunea plenară la care vom uh, vota uh, fin, amendamentele finale. Vă mulțumim, doamnă Gresle, vă mulțumim, domnule Rivelini, pentru tot ceea ce ați făcut. Vă mulțumim, doamnă Iuta Haug. În calitatea mea de președinte al Comisiei Cont, uh, uh, eu uh, sunt mai puțin entuziast, cel puțin în această fază a discuțiilor, aștept finalul, dar oricum vreau să le mulțumesc și eu celor doi raportori care au uh, depus eforturi asidue pe parcursul negocierilor bilaterale, trilaterale, etc. Uh, astăzi uh, vom discuta despre efortul lor și o, o vom face cu ajutorul de asemenea aportului Comisiei Europene care este prezentă în sală. Am avut multe de făcut, Parlamentul European a încercat să ajungă la un numitor comun cu celelalte instituții și a reușit să obțină o serie de succese uh, pe marginea cadrului financiar multianual. Cred că rezultatul este un progres, este un pas înainte ne va ajuta să utilizăm mai eficient fondurile contribuabililor europeni, însă bineînțeles că ne-am fi dorit să obținem mai multe. Iar despre aceste lucruri pe care ne-am fi dorit să le obține, obținem vom discuta astăzi. Mai apoi vom trece la, la vot. Vom uh, vota da, nu sau abținere Uh, primul rezultat al, al negocierilor. Veți, ați primit deja o serie de avize prin uh, e-mail sau în formă scrisă. În cazul în care nu ați primit aceste documente, atunci uh, vă voi atrage atenția asupra lor. Din punct uh, de vedere al uh, calendarului, ar trebui să votăm în plenară pe 23 octombrie acest text. Sper că vom reuși să respectăm calendarul. Și acest uh, vot ar semnifica, practic, uh, reușita de a pune pe linia de plutire a unui act legislativ deosebit de important în aceast, acest mandat legislativ. Și această reușită este, bineînțeles, în primul și în primul rând al domnului Riveline și al doamnei Ingeborg Gresle. Nu pot decât să subliniez faptul că a noastră colaborare cu doamna Gresle a fost excelentă într-o perioadă deosebit de dificilă. Uh, în cadrul negocierilor uh, cu Consiliu, aportul domniei sale a fost uh, esențial și, uh, prin urmare, nu putem decât să le mulțumim celor doi raportori și să le dăm, de asemenea, cuvântul în cazul în care doresc. Domnule Rivelini, doriți să interveniți în calitatea dumneavoastră de raportor? Aveți posibilitatea. Nu, doamna Gresle dorește să înceapă. Mulțumesc. Atunci când toată e mai drăguță cu mine, întotdeauna încep să fiu uh, suspicioasă. Deci, mai moale cu vorbele bune. Dar, acum revenind, vreau să mulțumesc uh, co-raportorului meu și tuturor colegilor și domnului președinte care a condus uh, trialogul. Și vreau să mulțumesc unei serii întregi de oameni foarte harnici din Parlament, din Comisie, din Consiliu. După cum știți, uh, foarte multe eforturi au fost uh, concertate pentru a pune pe picioare acest acord în decursul verii. Mi-aș uh, dori să dezbatem aceste lucruri și în plenară pentru a putea spune cetățenilor și colegilor tot ceea ce am reușit să obținem pentru ei și, de asemenea, pentru o administrație din statele membre. Acest dosar este în cele din urmă dovada că comisiile din Parlamentul European pot să colaboreze foarte bine, fără să-și pună bețe în roate una celeilalte și cred că e foarte bine să încercăm să facem acest lucru în toate dosarele. Vreau să mai vorbesc despre un lucru și anume există niște declarații uh, care sunt uh, anexate, declarații comune și declarații unilaterale. Nu s-a vorbit niciodată despre faptul că declarațiile unilaterale ar fi parte a textului. Mi-aduc aminte de dezbaterile pe care le-am purtat și am uh, amenințat atunci că voi face tot ce pot pentru a arăta foarte exact unde pot să ne aducă declarațiile unilaterale. De aceea vreau să vă atrag atenția că declarațiile unilaterale nu au fost niciodată acceptate și de aceea să nu cumva să trezim impresia prin publicarea acestora împreună cu textul uh, comun că am fi fost de acord cu aceste declarații unilaterale. Nu am fost niciodată de acord cu ele. Suntem de altă părere. Mai este și un alt punct unde vreau să aduc niște explicații. Și anume, e vorba de cele 85,9 milioane de euro pe care le-a plătit Belgia în 2010 pentru clădiri. Această sumă este considerată, conform articolului 18 din uh, regulamentul financiar, uh, fonduri uh, externe. Pentru că această sumă de bani pe care trebuie să o economisim în uh, anii următori um, este o sumă care reprezintă venituri externe alocate Este important acest lucru pentru că în cazul clădirilor, îi mulțumesc și Monicăi Holmeier, am reușit să aducem o modificare în negocieri și a fost destul de grea negocierea pe acest punct. Deci e foarte important ca această sumă de 85,9 milioane de euro din Belgia să intre în continuare sub regimul vechi. Vreau să mulțumesc încă o dată călduros tuturor. Cred că avem un rezultat foarte bun în acest uh, text și dacă sunteți uh, de acord, atunci vă rog să îl votăm. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau Gressle. Mulțumesc, doamnă Gresle. Acum îi dau cuvântul domnului Rivelini. Vă rog. Credo che debba aggiungere molte altre parole a quello che ha detto la Eu nu cred că mai am multe de adăugat la cele spuse de doamna Gresle în afară de faptul că și eu vreau să mulțumesc tuturor. Însă permiteți-mi să fac și o evaluare politică a situației. Acest document este unul la care am lucrat de mult timp și doamna Gresle a trebuit să facă eforturi pentru a apăra prerogativele Parlamentului. Și colegi din alte grupuri politice au colaborat într-o manieră plină de sinergie uh, Uh, apărând prerogativele Parlamentului într-o perioadă atât de critică și mă bucură acest lucru. Și sigur, într-un fel, asta înseamnă apărarea prerogativelor cetățenilor. Doamna Gresle a vorbit despre declarațiile unilaterale și despre compromisurile pe care trebuie să le facem. Această, acest document este unul care reunește toate grupurile din, și toate interesele din Parlamentul European și am fost foarte mulțumit de colaborarea în acest sens. Și vreau să-i mulțumesc în cele din urmă lui Inge, în mod special, pentru că este o femeie absolut excepțională. Este o, o stâncă de neclintit. Cred că Comisia și Parlamentul o vor ține minte. Ja, vielen Dank. Wir haben die Stellungnahmen der beiden Berichte. Mulțumesc, am auzit acum pozițiile celor doi raportori. Nu s-a anunțat nimeni pentru a interveni în dezbatere, deci dacă sunteți de acord, haideți să votăm. Da, un punct de procedură. Domnul Lodi. Oui, monsieur le président, <clears throat> j'aimerais savoir... Da, domnule președinte, aș vrea să știu dacă în cursul votului se vor respecta regulile obișnuite, pentru că în caz contrar aș vrea să, mă, să uh, protestez din, dinainte, de pe acum. Putem să clarificăm această chestiune? Ah, sorry. Yeah. We voted the text in English because mm. the versions of the jurist uh, mm. were not ready. Also, ich bin gerade informiert worden. Bun, tocmai am fost informat că astăzi suntem obligați să votăm textul în varianta sa în limba engleză. Cu toate acestea există câteva traduceri, dar acestea încă nu au fost verificate de serviciile juridice. Deci nu este posibil în acest moment uh, să avem o traducere verificată juridic în toate limbile oficiale. Deci, uh, domnul Odi are dreptate atunci când contestă, <laughs> protestează, uh, luăm notă și înscriem în procesul verbal acest protest, dar este mai important în momentul de față să votăm chiar dacă facem trimitere și la regimul uh, lingvistic. Din motive practice nu s-au putut face lucrurile altfel. Și sigur că atunci când vom vota în plen vom avea deja toate versiunile lingvistice. Deci, vă propun că dacă sunteți de acord cu această uh, trimitere în protocol, în procesul verbal, să uh, votăm, pentru că e nevoie de acest vot pentru ca să putem vota apoi în plen. Și, sigur, uh, la votul final, regimul lingvistic va fi respectat. Conform informațiilor pe care le am, din Comisia Bugetară există 11 membri. E vorba de cel puțin 11 care ar fi, uh, de care ar fi nevoie pentru acest uh, vot. și de la noi 8 membri. Uh, dacă toată lumea este prezentă, atunci putem să trecem la vot. Votul are loc electronic, așadar întrebarea este cine este pentru textul de compromis privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene, așa cum a fost transmis pe 12 septembrie 2012 și pentru avizele, pozițiile comune ale CFM privind uh, imobilele și articolul 195 uh, alineatul 3. Cine este deci pentru? Și s-a deschis votul. Am ale abgestimt. A votat toată lumea? S-a închis votul. Constat că avem o majoritate foarte clară în ambele comisii, așadar, încă o dată, mult, mult, uh, uh, bun, felicitări și mult uh, succes în continuare pentru cei doi raportori și mă bucur că dăm acest semnal foarte puternic din partea comisiilor noastre. Inge Gresle, mulțumim tuturor colegilor Jutta Haug, mulțumim tuturor colegilor care au venit pentru a vota și vă urez tuturor o zi bună în continuare. Nach einer kurzen Pause von fünf Minuten. Noi facem o pauză scurtă de 5 minute și continuăm după aceea. Dear colleagues, I, I suggest that we continue. Dragi colegi, haideți vă rog să continuăm. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Dragi colegi, vreau să reluăm deschis, să, reluăm ședința noastră. Raportul doamnei Holmeier a fost amânat, așadar nu votăm astăzi. Și trecem, deci, direct la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 13. Aici avem un studiu privind practicile de control bugetar în statele membre. Și vreau să vă atrag atenția că noi, Comisia pentru Control Bugetar, cred eu că ar trebui să ne gândim cum vom putea să intensificăm contactele cu parlamentele naționale. Mi se pare un mod bun de a proceda pentru a îi sensibiliza mai mult pe colegi pentru controlul bugetar. Am avut audiere pe marginea mecanismului de stabilitate și în urma acesteia vreau să vă reamintesc că Parlamentul European și la Uh, mecanismul de stabilitate și la mecanismul de stabilitate financiară a luptat uh, cu succes pentru a permite controlul bugetar de către conturile, uh, curții de conturi. Și acum am să-i dau cuvântul domnului Gerbrandi, care este raportor pentru acest studiu. Vă rog. Well, thank you, Chairman, but I, I believe that we first... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că înainte ar trebui să vedem prezentarea studiului. Yeah. I just wanted to give you the opportunity for introductory... Vreau doar să vă dau ocazia să faceți câteva remarce introductive, dar sigur, putem trece direct la prezentare. Bine, atunci uh, vreau să-i salut pe domnul Hammer și pe doamna Lopez Fernandez, care ne vor prezenta acest studiu. Bine ați venit! în comisia noastră și aveți cuvântul. Okay, thank you very much. Uh, uh, good morning. Um... Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Sper că ploaia și vremea tristă din Bruxelles nu reflectă felul în care tratăm acest uh, subiect astăzi. Eu și doamna Lopez lucrăm uh, la acest, am lucrat la acest uh, studiu pentru dumneavoastră și aș vrea să vă trec uh, în revistă felul în care a fost alcătuit acest studiu, pe ce probleme ne-am concentrat și vom vorbi și despre rezultate, iar apoi vom ajunge la concluzii și recomandări, desigur. Obiectivele cheie ale acestui studiu au fost de a vedea care este eficiența felului în care parlamentele statelor membre se ocupă de supravegherea bugetară și am vrut să identificăm câteva bune practici pe care Parlamentul European le-ar putea lua în seamă atunci când își uh, proiectează propriile proceduri și practici. Am făcut câteva recomandări în acest sens. Un aspect interesant al acestei probleme a eficienței este felul în care este ea definită. Am aflat după discuții cu discuții cu membrii ai administrației parlamentare de aici că există mai multe abordări, există uh, abordarea privind un, uh, o gestiune financiară sănătoasă și um, mai există o abordare care se referă la, se referă la creșterea transparenței pentru a crește nivelul de încredere a cetățenilor față de instituțiile europene, în general. Abordarea pe care am ales-o noi a fost să trecem în revistă politicile și practicile parlamentare la nivel european, iar apoi să prezentăm 10 studii de caz din 10 uh, state membre plus unul din afara Uniunii. Am analizat Republica Cehă, Germania, Danemarca, Estonia, Spania, Finlanda, Franța, Olanda, Polonia, Marea Britanie și Canada. Sigur că lumea e largă, nu a putut să analizăm foarte multe alte țări, dar am dorit să ne concentrăm asupra unui studiu de caz extern care să poată să joace rolul de uh, termen de comparație. Am cerut uh, feedback de la uh, toate părțile interesate din Uniunea Europeană și la final am uh, alcătuit o analiză comparativă. Evident că ne-am confruntat cu multe probleme atunci când am încercat să comparăm felul în care parlamentele tratează problemele bugetare, propriile probleme bugetare, pentru că de obicei cheltuielile parlamentare nu sunt organizate conform acelorași criterii. Dacă vă uitați la a treia coloană de aici, cazul Germaniei, se vede că cheltuielile partea albastră, sunt decontate către uh, membrii într-o măsură foarte mică, spre deosebire de Danemarca, unde uh, aceste deconturi ating uh, sume foarte mari. Deci se cheltuie foarte mulți bani cu membrii Parlamentului și foarte puțin cu uh, personalul și cheltuielile administrative. Este o mare provocare, deci, să comparăm, să facem o analiză comparativă a acestor uh, practici datorită faptului că ele diferă și costurile sunt diferite de la țară la țară. Foarte important însă și credem că ar trebui păstrat uh, această tradiție a uh, controlului, autocontrolului la nivel parlamentar. Cred că de aici uh, pot să-i dau cuvântul colegei mele și am să revin mai târziu. Mulțumesc, Michael. Una dintre chestiunile la care ne-am referit uh, în acest studiu a fost nevoia de reformare a procedurilor de descărcare bugetară. După cum vedeți din uh, răspunsurile pe care le-am primit, majoritatea uh, Uh, sau foarte multe părți interesate au răspuns că uh, ar fi binevenite niște schimbări și un schimb de bune practici. Acest lucru indică, spune, spune ceva despre eficiența procedurilor în uh, vigoare. Pentru că Până la urmă, nu trebuie să pierdem în vedere cele două obiective, și anume creșterea transparenței și gestionarea sănătoasă a fondurilor, gestionarea eficientă. Acestea duc la o creștere a credibilității instituționale și a responsabilității instituționale. Acesta a fost uh, un prim aspect identificat de studiul nostru Există o nevoie de mai mare transparență în instituțiile publice. Acesta este un factor cheie care permite o supraveghere mai atentă din partea societății civile, din partea um, publicului, în legătură cu cheltuirea banilor publici în instituțiile publice. Transparența însă poate afecta și negativ reputația Parlamentului și a celor care lucrează acolo. Un indicator de transparență arată o corelație foarte strânsă între conștientizare și înțelegerea activității Parlamentului și încrederea pe care cetățenii și uh, opinia publică o au în parlamentari. De aceea, cred că ar trebui să înțelegem foarte bine și uh, mediul sau uh, felul uh, actorilor implicați, actorilor interesați în activitatea Parlamentului. Există actori interni de genul uh, membrilor Parlamentului, administratorilor implicați, al uh, auditorilor interni. Există părți interesate externe, instituționale, care reprezintă companii private de audit, uh, instituții Uh, și clienți guvernamentali și mai există alți actori interesați în societate, exemplu electoratul, uh, grupurile societății civile, a căror privire asupra acestor proceduri, uh, părerea acestora pot, poate conta în măsura în care ele sunt capabile să evalueze activitatea Parlamentului. Deci, putem avea o, încă o privire obiectivă din afară, din exterior, în interior, în legătură cu felul în care Parlamentul administrează fondurile publice. Vă spuneam deci că există două uh, categorii de părți interesate care participă direct la uh, gestiunea și administrarea bugetului, monitorizarea cheltuielilor și așa mai departe, dar chiar și uh, în cadrul acestor uh, părți uh, interesate interne există foarte o mare diversitate de practici utilizate și de proceduri. Aș putea menționa, de exemplu, cazul Germaniei, unde Bundestagul se implică foarte mult în Uh, pregătirea și administrarea bugetului, pentru că se crede că o, o pregătire uh, temeinică uh, duce la o, o utilizare mai, mai eficientă și un control mai riguros asupra fondului, în timp, a fondurilor, în timp ce în Spania lucrurile nu stau chiar așa. Um, însă, există un serviciu de audit intern care poate trage un semnal de alarmă la timp și uh, astfel încât să se poată lua măsurile corective necesare. În cazul Estoniei, Instituția Supremă de Audit pregătește anual un raport către Cancelaria Parlamentului privind implementarea bugetului, punerea în aplicarea bugetului. Și aș mai menționa cazul Marii Britanii, unde putem vedea foarte clar felul în care presiunea publicului a dus la modificarea procedurilor, astfel încât cheltuielile parlamentare au fost uh, divizate pe două linii foarte clar definite. E vorba de costurile de funcționare pe de o parte și pe de altă parte uh, cheltuielile parlamentarilor. Mulțumesc! Sper că acum aveți o imagine mai clară în ceea ce privește ceea ce am uh, primit noi, feedback-ul primit de noi uh, la întrebările legate de practicile curente. Acum am să vă dau câteva exemple de bune practici pe care le-am identificat în legătură cu execuția bugetară. Am să insist mai mult pe recomandările 1 și 2 și poate că aș începe cu ceea ce v-aș ruga să rețineți din acest studiu. În primul rând, există foarte multe bune practici în uh, statele membre. În raport veți găsi mult mai multe detalii. Deci este important să ținem minte acest lucru astfel încât să putem face schimb de informații, să putem actualiza bunele practici de care dispunem. În al doilea rând, există mesajul că nu există suficientă implicare externă a actorilor externi și aici e vorba de mai multe nivele, e vorba de actori instituționali, precum uh, um, agențiile de audit, curțile de conturi din uh, statele membre, dar mai există și o cerere externă, o presiune externă, o cerere de transparență din partea publicului larg, care dorește să aibă mai multe instrumente la îndemână, să analizeze mai multe aspecte ale activității parlamentare. Și acest lucru poate fi realizat, însă este nevoie de o mai mare deschidere. În al treilea rând, cred că trebuie construit un sistem foarte solid de control bugetar care să fie de încredere, în sensul că atunci când există îndoieli cu privire la unele cheltuieli, să se poată răspunde la uh, întrebările publicului și să existe Uh, motive uh, suficient de convingătoare în spatele fiecarei cheltuieli. O a doua recomandare, vă spuneam, ar fi să utilizăm bunele practici pe care le-am identificat pentru a construi un sistem de bune practici mai solid. Trebuie să existe o disponibilitate a uh, documentelor de care este nevoie. Trebuie să există și posibilitatea verificării cheltuielilor parlamentare de către instanțe independente externe, ceea ce aduce la o creștere a responsabilității instituționale. Și asta ar face bine instituției din punct de vedere al credibilității. Trebuie ca cei care sunt implicați în procedurile de execuție bugetară să fie foarte bine instruiți. Poate că acest lucru este de la sine evident. Vă vorbeam despre implicarea profesioniștilor din exterior și a instituțiilor de audit uh, E ne vorba de un uh, rol central al uh, uh, Agenției de Audit Interne în uh, procedura de execuție bugetară. Auditorii pot face recomandări la un moment dat ca acestea să fie urmărite pe viitor. Uh, uh, Transparența este de asemenea foarte importantă. E nevoie de un raport consolidat care să prezinte cifrele aferente activităților, care să permită ocazii de a implica cercetătorii și organizațiile non-guvernamentale, consiliere externă pentru că credibilitatea este importantă a acestor instituții și există un beneficiu clar. Uh, se poate câștiga încredere în plus. Și haideți să sar direct la sfârșit, la concluzii. Uh, procedura de descărcare de gestiune formalizată dacă citiți raportul, vedeți că această procedură este abordată foarte diferit în parlamente. Unele au o procedură foarte formalizată și li se pare că e util acest lucru pentru că așa consideră că pot să demonstreze cum anume cheltuiesc fondurile. Altele au o procedură pe care n-aș numi-o neapărat informală, dar nu are caracterul formal al celelalte proceduri. De exemplu, în Spania sau în Republica Cehă sau în Polonia ceea ce nu înseamnă că astfel se deschide ușa abuzului de fonduri, dar e mai dificil pentru cei din afară să vadă cum se folosesc fondurile. Și noi credem că ar fi bine să se clarifice și să devină lucrurile mai transparente. Și credem că nimeni nu va regreta acest lucru. Vă mulțumim, domnule Hammer, doamnă Lopez Fernandez, pentru prezentarea acestui studiu cu rezultate foarte interesante Există mai mulți colegi care doresc să intervină. Domnul Gerbrandi este raportor, îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Hammer și domnule Lopez Fernandez, pentru raport. Recomandarea noastră finală era să deschidem uh, ferestrele, ceea ce cred că e o recomandare foarte bună în acest raport. Cred că e foarte bine, acum că avem acest studiu, să ne gândim și noi la revizuirea procedurii noastre de descărcare de gestiune și să analizăm modul în care ne verificăm noi conturile și cum ne asumăm responsabilitatea pentru cheltuielile noastre. Și în de toată dezbaterea cu privire la Parlament, care oare ar trebui să-și acorde SIE și descărcarea de gestiune, cred că nu există nicio altă soluție. Și e foarte bine că acest studiu ne arată că toate statele membre și Canada fac exact același lucru, cu grade diferite de transparență în proces. Comparațiile între statele membre și Parlamentul European pe care le faceți dumneavoastră arată că nu ne descurcăm prea rău, suntem undeva la mijlocul drumului în ceea ce privește transparența, Uh, și procedurile în care ne organizăm descărcarea de gestiune. Dar cred că există în studiu mai multe lucruri pe care le putem folosi pentru a ne îmbunătăți procedura de descărcare de gestiune și vreau să fac câteva observații. Ce mi-a plăcut mult a fost una dintre primele diapozitive despre actorii care sunt implicați în uh, procedura de desfătare de gestiune, în procedura noastră. Concluzia este că noi uh, avem aici o bucătărie a noastră internă. De exemplu, alegătorii sunt cu totul în afara procedurii. Nu sunt neapărat în afara procedurii, dar nu au acces la informațiile de care ar avea nevoie pentru putea să se implice în procedura de descărcare de gestiune, ceea ce e un element important. Domnul Hammer a spus că trebuie să ne deschidem um, către exterior și cred că lipsa de transparență este o chestiune pe care ar trebui să o analizăm cu mare atenție. Sigur, când analizăm procedura noastră, vedem că avem un auditor intern, dar rapoartele acestuia nu sunt publicate raportorul este cel care are o relație de lucru foarte strânsă cu auditorul intern și modul în care raportorul colaborează cu acesta este cel care decide dacă uh, concluziile și în ce măsură concluziile sunt uh, la dispoziția celorlalți. Cred că ar fi bine să avem mai multă transparență în, auditele, în auditul intern, dar totuși acesta rămâne audit intern. Și, pe de altă parte, mai este și Curtea Europeană de Conturi. Știm cu toții că aceasta realizează un raport anual pentru Parlament uh, dar sunt doar câteva uh, elemente care sunt analizate de Curtea de Conturi. Și deci, din nou, lipsa de transparență își face simțită prezența. Și sunt țări, cum ar fi Regatul Unit, care a fost cuprins în studiu, unde Curtea de Conturi își publică întreg raportul de audit al Parlamentului. Ceea ce ar trebui să discutăm în Parlamentul nostru, nu doar în comisia noastră, ci și cu biroul Parlamentului. Un alt element care vine tot din Regatul Unit este un audit extern. Și s-ar putea să fie dificil pentru anumiți colegi să accepte această idee, dar eu cred că dacă ne luăm în serios rolul de autoritate de descărcare de gestiune pentru noi înșine, avem nevoie din când în când și de un audit extern realizat de uh, o instituție independentă. Deci poate că la jumătatea mandatului Parlamentului am putea să cerem uh, unui auditor extern să verifice conturile Parlamentului. Canada face acest lucru și de asemenea, publică rezultatele acestui audit. Eu nu spun că trebuie să publicăm totul, dar măcar membrii comisiei noastre ar trebui să uh, poată vedea rezultatele unui audit extern. Pentru că în momentul de față e foarte greu să analizăm îndeaproape conturile. Și în cele din urmă mai avem regula președintelui Parlamentului. În acest studiu nu văd uh, care este rolul, uh, nu se vorbește prea mult despre rolul președintelui Parlamentului. Și președintele Parlamentului are o responsabilitate uh, mai mare decât prezidarea ședințelor plenare sau altor activități. Eu cred că președintele Parlamentului trebuie să-și asume responsabilitatea pentru cheltuielile Parlamentului. E o parte crucială din rolul președintelui. Și nu înțeleg de ce președintele nostru nu este personal implicat în procedura de descărcare de gestiune. De ce nu avem o dezbatere în plen publică cu președintele acestei, acestui parlament și acesta să uh, prezintă și să susțină cheltuielile Parlamentului. Poate că am putea să avem acest lucru pe viitor, pentru că uh, Astfel uh, ne asumăm cu toții și în primul rând președintele responsabilitatea pentru comportamentul în această instituție. E foarte bine, domnule președinte, că avem un astfel de studiu. Mi s-a spus că e foarte greu uh, pentru persoanele ca domnul Hammer și doamna Lopez să găsească informații, pentru că nu prea s-au făcut multe studii în acest domeniu. Uh, deci s-au bazat în primul rând pe sondaje și întrebarea mea pentru dumneavoastră ar fi dacă aveți senzația că există o gravă lipsă de informații eh, cu privire la procedura de descărcare de gestiune. Dar cred că acest studiu nu este suficient. Ar trebui să îl utilizăm, să vedem ce facem cu rezultatele lui. Eu cred că avem motive serioase să ne analizăm cu mare atenție procedura proprie, mai ales lipsa de transparență și v-aș ruga pe dumneavoastră, domnule președinte, să vă asumați această provocare și să veniți cu propuneri pentru comisia noastră cu privire la modul în care vom uh, proceda după această dezbatere. Cred că ar trebui să discutăm aceste aspecte cu biroul și, președintele, și cu președintele Parlamentului și să vedem dacă am putea iniția niște propuneri pentru viitorul apropiat pentru a ne îmbunătăți în mod considerabil procedura proprie de descărcare de gestiune. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Gebrandi. Sunt uh, sigur că aceasta este încă o propunere care ne va crește popularitatea în biroul Parlamentului și poate că cineva din cabinetul președintelui a, urmărește întotdeauna discuțiile noastre de aici. Bine, glumesc. Dar cred că, într-adevăr, este momentul oportun acum să reflectăm asupra situației, dar nu doar asupra situației din statele membre și ce putem noi învăța de la parlamentele naționale sau invers, ci să reflectăm și asupra modului nostru uh, propriu de operare și nu e prima dată când facem acest lucru. Deci vă mulțumesc încă o dată, nu vreau să mai prelungesc uh, discuția, dar v-ați adresat mie direct în calitate de președintă și vreau să declar că sunt uh, pregătit să lupt împreună cu întreaga comisie pentru un mai bun control bugetar, pentru o mai bună procedură de control bugetar Uh, am și eu niște întrebări, dar există alți colegi care doresc să intervină. Așadar, îi dau acum cuvântul doamnei Inge Gresle. Vă mulțumesc pentru acest studiu și vă spun foarte sincer că nu l-am citit încă, dar îl voi citi cu mare atenție. Pentru că dacă spargem niște taburi, atunci măcar trebuie să știm că facem acest lucru. Și am să citesc deci cu mare atenție acest document. Și vreau să spun uh, câteva lucruri domnului Gherbrandi. Nu este adevărat că noi nu ne um, îngrijim deloc de bugetul Parlamentului, pentru că noi verificăm mult mai intensiv bugetul Parlamentului decât cel al Comisiei. Uh, dar poate că nu facem întotdeauna lucrurile bune, pentru că nu avem întotdeauna informațiile necesare. Poate că ar trebui să luăm în considerare particularitățile procedurii bugetare în parlamentele naționale. Uh, parlamentarii și membrii Comisiei pentru Control Bugetar uh, se, uh, își pierdă influența, pentru că de când sunt eu aici, cel puțin pot să observ acest lucru, pentru că puterile merg tot mai mult către uh, birou. Și Astăzi am adoptat uh, regulamentul financiar. Ne dăm seama că uh, în cadrul acestuia mm, comisarii, de exemplu, comisia nu are dreptul de a lua nicio decizie uh, în domeniul uh, bugetului. Asta ar fi fost subiectul uh, audierii pe care am amânat-o și anume să vedem care este influența politicienilor asupra deciziilor bugetare. Regulamentul financiar spune lucruri foarte clar. Răspunderea este a funcționarilor. Funcționarul cel mai important este secretarul general care uh, semnează toate actele și sigur că poate să semneze numai atunci când are o oarecare influență asupra deciziilor. Deci, uh, președintele ia deciziile și secretarul general uh, trebuie să-și asume responsabilitatea, asta nu ar fi un model pe care să și-l dorească vreun secretar uh, general. Uh, din 2005 mă ocup de aceste chestiuni și mă tot întreb cum putem să avem o influență puternică a politicului și, de asemenea, o asumare răspunderii corespunzătoare acestei influențe uh, când e vorba de bugetele naționale. Eu știu care e situația în parlamentele uh, naționale și uh, știu că Consiliul spune întotdeauna că parlamentarii naționali nu au acces la toate informațiile. Însă, față de parlamentele naționale, noi avem o obligație mult mai puternică de uh, control al bugetului decât la nivel național. Și Uh, colegii din uh, Italia nu cred că au dezbătut uh, problema uh, unui, uh, uh, unei piscine în Parlamentul lor, dar noi ne-am ocupat de acest lucru. Deci există niște diferențe și trebuie să le luăm în considerare, pentru că noi suntem uh, diferiți față de parlamentele naționale. Deci întrebarea este dacă punem întrebările cele bune în procedura noastră de descărcare de gestiune care sunt informațiile sau sfaturile chiar și neoficiale pe care ați putea să ni le dați? Și în ce măsură credeți, în care puncte credeți că ne descurcăm mai bine decât Parlamentele Naționale și unde ne descurcăm mai prost? În sensul transparenței și al obligației de asumare a răspunderii. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, am, nu știu dacă am trecut cu vederea vreun coleg. Dacă nu, atunci închei eu cu o întrebare. Și anume, pe mine m-ar interesa să știu în ce măsură analiza dumneavoastră a procedurilor de verificare a bugetului în Parlamentele Naționale v-au uh, oferit informații cu privire la parlamentele care uh, au abordarea New Public Management. Pentru că am văzut că, pe termen scurt, uh, comportamentul uh, public în ceea ce privește cheltuielile nu se poate modifica. Pentru că majoritatea cheltuielilor sunt fixate juridic, sunt angajate uh, ca obligații juridice și de multe ori este vorba de uh, investiții care au fost uh, realizate în trecut și de aceea se fac mari uh, eforturi, începând de la nivelul autorităților locale, regionale și apoi la nivelul statelor membre, să se introducă instrumente de fiscalitate um, asemănătoare celor din uh, spațiul uh, uh privat pentru a acoperi mai bine costurile și vreau să știu dacă ați observat diferențe și bune practici în studiul dumneavoastră. Deci, situații în care uh, controlul bugetar înseamnă mai mult decât analiza retroactivă, uh, analiza ulterioară a conturilor. Există și o uh, activitate care să Uh, analizeze eficiența uh, cheltuielilor um, în avans. Sper că m-am exprimat suficient de clar. Um, de asemenea, vorbim despre semestrul european, nu e vorba de deficite bugetare. Uh, și, sigur, întrebarea este cum se creează acestea și cum pot fi prevenite astfel încât statele să revină la un curs uh, bugetar sănătos. Nu există alte dorințe de intervenție. Ați avut deja o serie de întrebări și sper că puteți să răspundeți la acestea. Okay, I will try. Um, the latter part was... Voi încerca pentru ultima pentru răspunsul la ultima întrebare ar trebui să creez un alt studiu. Dar bine, voi încerca să fiu succint. Cred că întrebarea legată de, răspuns, de întrebările corecte sau nu puse de parlamentari uh, și de măsura în care reușesc ei să supravegheze din punct de vedere uh, politic, din perspectiva politică, cheltuielile bugetare și uh, alocările bugetare, are multe de a face cu întrebarea pe care o puneați dumneavoastră, domnule președinte, la final. Uh, Uh, are multe de a face cu noile metode de gestionare a fondurilor publice și uh, are multe de a face cu noile abordări în ceea ce privește atingerea obiectivelor, obiectivelor impuse, autoimpuse de către diferitele instituții, obiective care, bineînțeles, se modulează pe provocările cu care instituțiile au de-a face. În momentul în care am discutat cu reprezentanții administrației parlamentare din Germania, spre exemplu, și cred că uh, ar fi bine să ne uităm la, la acel slide în care prezentam uh, diferitele costuri implicate de activitățile parlamentare și vedeam acolo, că, uh, spre exemplu, că în uh, Germania costurile cu personalul erau foarte, foarte mari. Aceste costuri rămân în esența lor stabile, însă sunt direcționate, direcționate spre diferite noi provocări. Spre exemplu, în cazul Germaniei, costurile cu personal total, vă spuneam, rămân constante, însă din aceste cheltuieli o parte sunt alocate uh, studiilor pe baza sau pe tema noilor provocări. Aceasta este o modificare vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmpla sau în comparație cu ceea ce se întâmpla în trecut. Dar ce am aflat uh, noi, de fapt, în studiul nostru, am aflat că datele pe care le putem colecta în momentul de, de față cu privire la cheltuielile parlamentare nu ne ajută, nu sunt suficient de solide sau nu sunt suficient de detaliate pentru a, oferi, pentru a putea oferi un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Întrebarea dumneavoastră fusese una foarte specifică nu există încă informații uh, suficient de solide care să le permită actorilor exteriori să înțeleagă motivele pentru care resursele parlamentare trebuie să crească și uh, în ce uh, scopuri sunt ele folosite. Deci aici s-ar aplica mm, sau apare necesitatea de a reuși uh, Uh, să se schimbe practic metodele de, de uh, evaluare. În momentul de față, din păcate, aceste informații de care au nevoie actorii publici pentru a înțelege activitățile parlamentare nu, nu sunt suficient de, nu știu, bine detaliate, după cum spuneam. Deci noi trebuie acum să încercăm să explicăm mai bine uh, modul în care se schimbă ruta urmată de fonduri. Pentru că aparent cheltuielile rămân uh, similare, dar cu toate acestea uh, fondurile sunt folosite în cu totul alte scopuri în momentul de față decât uh, în trecut. Noi cercetăm și alte tipuri de organizații și funcționarea acestora și de fiecare dată solicităm transparență. Deci care este recomandarea vo- pe care vă, vo pot da eu dumneavoastră? În momentul în care creați un, un buget și alocați fonduri pentru o anumită perioadă de timp, cred că ar fi bine să oferiți un, un rezumat înscris cu privire la uh, obiectivele pe care le urmăriți prin uh, alocarea respectivelor, respectivelor fonduri. Cred că astfel veți reuși reuși într-adevăr să oferiți uh, informațiile detaliate de care au nevoie uh, observatorii externi și ați putea contribui de asemenea la sporirea eficienței cheltuirii, fond, cheltuirii fondurilor. Cam atât vreau eu să vă spun. Poate că tu ai putea să ne spui mai multe despre lipsa de date la nivelul uh, procedurilor de descărcare de gestiune. Da, vă mulțumesc. Uh, mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru comentariile legate de studiul nostru. Iar în ceea ce, privea, în ceea ce privește lipsa de informații legate de procedura de descărcare de gestiune și asta în general, pot să vă spun că am avut mari dificultăți în a găsi informațiile de care aveam nevoie. De ce? Pentru că unele dintre studiile de caz pe care le-am avut ne prezintă proceduri de descărcare de gestiune foarte închise, foarte informale. Chiar dacă parlamentele naționale își doresc mai multă transparență, își doresc să se adreseze opiniei publice, procedurile în sile pe care le folosesc parlamentele naționale nu se pretează neapărat datorită caracterului lor informal uh, transparenței. Și iată că am avut tocmai de aceea o mulțime de dificultăți în a extrage informațiile de care aveam nevoie. Și tocmai de aceea am încercat să folosim diferite instrumente tocmai pentru a obține ceea ce ne doream să obținem. Am uh, combinat practic diferite instrumente, precum sondajele de opinie, de asemenea cercetările cât se poate de cla- uh, clasice, pentru a înțelege cum sunt uh, aplicate diferitele practici. Domnul președinte, bine, vă mulțumim, văd că nu mai există intervenții. Prin urmare, va trebui să reflectăm asupra modului în care acest studiu s-ar putea integra în activitățile noastre ulterioare. Vreau să le mulțumesc celor doi experți care ne-au oferit o serie de informații pe care cu siguranță le vom despate uh, aprins în activitățile noastre viitoare. Vă mulțumim! Ich darf dann diesen Tagesordnungspunkt abschließen. Bine, acestea fiind spuse, închei, încheiem dezbaterea pe marginea acestui subiect de pe ordinea de zi. Trecem la următorul. Raportorul nu dorea să intervină pe marginea punctului 13, deci trecem la punctul 14. Este vorba despre de- delegația în porturile din Anvers și Rotterdam pe 19-20 septembrie. Doamna Iliana Ivanova este raporta- raportoare. Vom avea uh, un schimb de informații cu ocazia acestei deplasări. Doamna raportoare, dorește ea să intervină? Da, vă mulțumesc, domnule președinte. În mod absolut evident, porturile din uh, Anvers și Rotterdam au, cea mai mare, au cel mai mare aport la veniturile, resursele proprii ale Uniunii Europene. Iar acum noi încercăm să evaluăm situația din aceste două porturi. Încercăm să verificăm uh, mai multe uh, Uh, să aflăm mai multe despre activități și despre sistemele de impozitare în, uh, în porturile acestea două. Vrem să aflăm cum funcționează sistemul în practică și de asemenea vrem să aflăm dacă sistemele de control sunt într-adevăr bine implementate de către autoritățile de la Anvers și Rotterdam. Bineînțeles că am pregătit și un set de întrebări concrete la care ne dorim să obținem pe parcursul acestei deplasări răspunsuri. Eu sunt raportor pe dosarul uh, Hercule și tocmai de aceea aș dori să aflu din partea autorităților portuare dacă au, dacă au primit finanțare prin intermediul acestui uh, program, dacă au achizit, a, achiziționat noi echipamente și cum funcționează acestea în practică. În 2010 uh, s-a introdus un sistem de vămuire fără documente în Anvers și uh, în presă s-a tot vorbit despre nemulțumirile operatorilor activi în Anvers. Se spunea că acest sistem nu este suficient de solid, uh, nu dă rezultatele uh, necesare și este practic, uh, în esență, ineficient datorită sau din cauza introducerii acestui nou sistem, comerțul ilicit cu țigări, spre exemplu, a, a crescut în Anvers. Și am vrea să aflăm uh, răspunsurile autorităților portuale pe tema aceasta. De asemenea, deocamdată nu avem uh, informații oficiale cu privire la uh, taxele vamale Uh, colectate în porturile din Anvers și Rotterdam. Uh, de ce? Pentru că Comisia colectează astfel de date la nivel național. Prin urmare, aceste date la nivel național nu sunt defalcate pe diferiții agenți. Iar Tocmai de aceea noi ne-am dorit să aflăm mai multe date despre, despre aceste taxe vamale colectate de autoritățile uh, portoare și vom face asta direct la fața locului pentru a înțelege și mai bine importanța celor două porturi. Uh, nu în ultimul rând, conform uh, rapoartelor de audit, uh, ale Curții uh, Europene de Conturi din 2011 uh, și de asemenea conform rapoartelor uh, Comisiei există o serie de probleme legate de modul în care sunt colectate în Belgia taxele, taxele vamale și, și aceasta este o temă pe care vrem și o vom pune în discuție în uh, timpul delegației. Domnul președinte, vă mulțumim, doamna Ivanova. Îl salut din partea Comisiei pe domnul Tin uh, Egamont și pe doamna Clas de la Direcția General, Direcțiunea Generală Bugete și respectiv uh, Taxud. Ați putea oare să ne dați câteva detalii deja sau încă de pe acum cu privire la cele spuse de doamna Ivanova? Ne puteți oferi perspectiva Comisiei? Deci care sunt aspectele esențiale pentru, pentru comisie în acest punct? Cine dorește să intervină? Domnul Egermond. Vă mulțumesc. Pot să vorbesc despre Belgia, pentru că în Belgia fac eu uh, investigații în numele Comisiei. Într-adevăr, există probleme în Belgia legate de contabilizarea taxelor vamale. Aceste probleme se datorează faptului că toate conturile au fost centralizate în 2007. Acum există un singur oficiu care se ocupă de acestea. În trecut erau uh, vreo 57. Și acest sistem care nu mai implică documente clasice a fost introdus uh, de asemenea în 2007. Sistemul în sine nu a fost suficient de bine testat uh, înainte de a fi uh, pus în aplicare. A fost uh, lansat, a fost pus în aplicare, dar nimeni nu era pregătit pentru folosirea sa. Deci am evaluat acest sistem încă din 2008, am descoperit o serie de deficiențe și ca urmare a rapoartelor uh, noastre, autoritățile belgiene au revizuit toate documentele uh, lor începând cu 2007 încoace, dar cu toate că uh, cu toate eforturile autorităților belgiene uh, noi nu suntem mulțumiți de ceea ce primim din partea lor și tocmai de aceea le-am cerut să fie de acord cu un audit extern. Uh, a fost greu să-i convingem pe belgieni să accepte acest audit extern, dar au făcut-o până la ur- urmă și cred că o primă rundă de, de licitație publică pentru găsirea auditorului extern va avea loc în noiembrie anul acesta. Și auditorii externi se vor concentra asupra mai multor probleme și anume uh, Uh, fondurile pe care Belgia le dorește a fi rambursate de la bugetul uh, european. Noi nu vom face această rambursare până la primirea rapoartelor auditului extern. Uh, a doua parte a acestui audit extern este evaluarea sistemului implementat în Belgia și o a treia parte va consta, auditul extern va consta practic în verificarea conturilor conturilor propriu-zise de, uh, de către un actor extern. Deci ne așteptăm să obținem până la finele lunii decembrie anului curent mai multe detalii cât se poate de concrete din partea auditorului extern. Cam atât în ceea ce privește sistemul de colectare a taxelor uh, și uh, asta în, în, în Belgia. În ceea ce privește controlele ineficiente, eu cred că trebuie să fim uh, precauți aici. Nu frecvența sau numărul controlelor este important. Există state în care există doar vreo 0,5% controle. Dar dacă aceste controle puțin numeroase se bazează pe criterii de risc cât se poate de solide, atunci rezultatele lor sunt mult mai valide decât uh, rezultatele unor controle frecvente. Deci, atâta timp cât evaluarea de risc este una bună, rezultatele pe care le, le putem obține sunt cât se poate de, de solide. Noi, de asemenea, ă, susținem că controlele nu trebuie să se rezume la situația conturilor sau la cantități, ci trebuie să se concentreze și pe un control la fața locului și anume în depozitele uh, societăților comerciale care se uh, ocupă de comerț. Nu doar Belgia înregistrează probleme, ci și Olanda. Țările de jos uh, sunt pro- problematice. Țările de jos au încercat să simplifice chiar înaintea Belgiei toate procedurile și Belgia a fost obligată din cauza simplificărilor impuse uh, de Regatul Unit să facă același lucru. Deci vă dați seama că și acolo există probleme. Cam atât. Mulțumesc. Vă mulțumim, spune domnul președinte. Domnul Gaier dorește să intervină în numele comisiei noastre. Vă mulțumesc. Poate că nu am ascultat cu prea mare atenție, însă eu eram interesat de a putea cerceta la fața locului rezultatele a raportului elaborat de Curtea de Conturi anul trecut. Curtea de Conturi spunea că multe dintre statele membre sunt prea grăbite în a pune în aplicare toate procedurile simple, simplificate și această grabă duce la o mulțime de deficite, deficite care se uh, repercutează asupra bugetului Uniunii Europene. Noi, în calitatea noastră de membri ai Comisiei Cont, uh, e important să știm nu doar cum se cheltuie fondurile europene, ci și de unde provin aceste fonduri europene. Și în acest context uh, e important să ne asigurăm că am obținut într-adevăr toate fondurile pe care le merităm noi, Uniunea Europeană. Ce vreau să întreb eu comisia astăzi? Vreau să o întreb dacă după raportul uh, Curții Europene de Conturi s-au înregistrat, într-adevăr, schimbări concrete. Asta în primul rând. În al doilea rând vreau să întreb dacă simplificările pe care în principiu, bineînțeles că le salutăm pentru că ele duc la o scădere a poverii administrative, merg ele mână în mână, mână, în mână cu o pierdere a eficienței controlul, controlului. Domnul președinte, mai există întrebări oare în sală? Văd că nu. Prin urmare, nu pot decât să dau cuvint, cuvântul comisiei pentru a răspunde la această întrebare. Yeah, we have indeed also, uh și noi am citit cu atenție raportul special al colții de Conturi primind simplificările și ca urmare am organizat mai multe echipe de inspecție. În 2009-2010 am vizitat toate statele membre analizând uh, strategia de control vamal. De asemenea, în cazul simplificării a trebuit să vedem ce au făcut statele membre înainte de a recurge la simplificări. Am observat că parțial reducerea controlul, controlelor este anticipată de faptul că se efectuează un preaudit înaintea acordării acestor simplificări. Aceste audituri s-au efectuat la sediile operatorilor, s-au luat la mână documentele pentru a analiza fluxurile de mărfuri și fluxul banilor și uh, s-a analizat fapt dacă se poate um, continua urmărirea uh, acestor fluxuri financiare și de mărfuri în cazul acordării uh, simplificării. Dacă uh, aceste simplificări au fost acordate fără uh, audit, uh, lucrurile se pot uh, complica. Dar vă spuneam că auditul, preauditul poate fi dublat de controle uh, ulterioare la fiecare 3 sau 4 ani operatorii sunt inspectați din nou de câte un inspector în cadrul uh, procedurilor vamale. Deci am uh, efectuat aceste inspecții timp de 2 ani cu privire la strategia generală de uh, vamuire. Apoi am uh, ne-am concentrat asupra procedurilor simplificate și a procedurilor de clearance la vamă, de asemenea asupra inspecțiilor la uh, sediile operatorilor și ne-am concentrat și asupra uh, practicilor dumping în cazul taxelor vamale. Deci felul în care se încearcă evitarea Uh, punctelor cu uh, taxe vamale ridicate. Deci un sistem de analiză a riscului. Timp de patru ani la rând, deci, ne-am concentrat asupra controlelor vamale și pe baza acestor uh, activități am alcătuit rapoarte tematice în cadrul serviciului nostru, arătând, de fapt, care sunt neajunsurile am identificat în jur de 170 de neajunsuri, dar mai mult de două treimi dintre ele au fost rezolvate în statele membre și în prezent statele membre știm că lucrează la eliminarea tuturor neajunsurilor identificate. Deci, cum vă spuneam, foarte multe, au fost, foarte multe probleme au fost deja rezolvate la nivelul statelor membre. Nu știu dacă uh, acest răspuns vă este satisfăcător. Da? Vă mulțumim, domnule. Acum dau cuvântul din, noi, din nou Iliane Ivanova dacă dorește pentru comentarii de încheiere. Nu dorește. Așadar, așteptăm cu nerăbdare această, aceste vizite ale delegației noastre și după aceea vom putea evalua ce am văzut acolo. Vă mulțumesc încă o dată uh, pentru prezența dumneavoastră aici, reprezentanților comisiei. Acum încheiem această dezbatere și trecem la punctul următor, raportul privind delegația noastră în Spania. Domnul Von a fost președintele delegației. Am avut și eu ocazia să fiu acolo în prima zi și cred că nu a fost o delegație ușoară, pentru că a trebuit să discutăm chestiuni delicate cu guvernul spaniol și cu regiunile. Deci, uh, domnule Von, cu mare nerăbdare, așteptăm raportul dumneavoastră. Thank you, Chair. As you said, it uh, might not have... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Da, n-a fost deloc ușor, cum ați spus și dumneavoastră, dar cred că a fost o delegație foarte interesantă și până la urmă plăcută. Uh, am condus această delegație în spate în Spania în iunie și în primul rând vreau să mulțumesc membrilor delegației și noastră personal pentru că v-ați făcut timp să participați. O să mulțumesc și membrilor secretariatului și celorlalți um, uh, participanți la această misiune. Ideea acestei delegații a fost că Spania primește foarte multe fonduri europene uh, și e vorba de 35 de milioane între 2007 și 2013. Uh, DigiRegio a găsit însă câteva neajunsuri uh, în utilizarea acestor fonduri pentru dezvoltarea regională și a decis să ne deplasăm acolo anul acesta pentru a verifica situația. Înainte să ajungem noi acolo, în presă au apărut articole care ne numeau uh, oamenii în uh, negru, în costume negre, care vin să inspecteze uh, Spania de fapt nu eram doar uh, bărbați în negru, erau și foarte multe femei în delegația noastră parlamentară. Prima zi la Madrid a început cu o întâlnire cu ministrul uh, afacerilor europene. Cred că a fost o vizită de curtoazie, dar am, fost, uh, am vrut să ne asigurăm că uh, identificăm împreună cu domnul ministru posibilități de colaborare pe viitor. Dezul ne-a asigurat că există suficiente controle și măsuri de control eficiente în legătură cu utilizarea banilor europeni. De asemenea, prima zi ne-am întâlnit cu Ministrul Finanțelor și Administrației Publice cu mai mulți directori generali din minister care se ocupă de fonduri europene. Am discutat în legătură cu așa, numita, așa numitele modificări ale contractelor acordate prin uh, procedura de achiziții publice modificări survenite în, în ulterior uh, atribuirii contractelor. Uh, în prima zi am mai avut întâlnire cu ministrul transporturilor, un mare beneficiar al fondurilor europene. Am discuta propunerea de privatizare a unor aeroporturi mai mici și de asemenea un, de privatizarea unor organisme intermediare care activează în domeniul transportului în Spania. E vorba de vreo 45 de organisme, instituții care îngreunează birocrația și uh, cresc potențialul pentru erori în uh, contabilitate. Partea spaniolă uh, ne-a spus că există atât de multe astfel de agenții uh, din uh, cauza uh, nevoilor de raportare ale guvernului spaniol. Apoi am vizitat linia de mare viteză, linia de trenuri de mare viteză și am călătorit până la Valencia de la Madrid eh, cu 300 de kilometri pe oră. Sunt în eh, cabina mecanicului, o experiență de neuitat. Este vorba de eh, a doua linie de mare viteză din Spania, din Europa și a fost finanțat în majoritate din fonduri europene. La Valencia am vizitat mai multe proiecte, am uh, asistat la mai multe prezentări și de asemenea am întâlnit cu președintele Consiliului Regional și cu care am discutat felul în care se utilizează fondurile regionale. După asta am uh, întâlnit uh, presa și vreau să vă spun că ne-am bucurat de un interes foarte mare din partea ziariștilor. Au fost zeci de uh, reporteri care ne așteptau uh, și ne-au cerut uh, părerea ne-au, uh, ne-au uh, întrebat în legătură cu rezultate, cu uh, concluziile vizitei și um, după aceea am ne-am întâlnit cu reprezentanța industriei turismului, am luat prânzul împreună cu membrii ai guvernului regional, am întâlnit și agenția de brevete a regiunii. Și în ultima zi ne-am întors la Madrid. Am început ultima zi cu discuții cu reprezentanții ai uh, regiunilor Andaluzia și La Mancha. Reprezentanții Andaluziei au spus că cele mai multe erori identificate provin dintr-un singur dosar și reprezentanții din Castilia-La Mancha ne-au prezentat în detaliu sistemele de administrare și control uh, în legătură cu utilizarea fondurilor europene. Ultima întâlnire a zilei a fost cu autoritățile de audit din Spania și am avut o ultimă conferință de presă, iar în declarația finală de presă am uh, repetat uh, mesajul nostru pentru a ne asigura că delegația transmite un mesaj corect am avut și o discuție între noi înainte de conferința de presă, iar declarația finală a fost discutată cu membrii delegației, cu toți colegii, înainte de a fi uh, emisă către presă, pentru a ne asigura că acoperim toate problemele cheie. De la apariția raportului, în ultima săptămână am primit uh, ceva uh, semnale din partea colegilor Poate că putem mai, să mai modificăm uh, câteva formulări referitoare la fonduri uh, structurale, fonduri operaționale și așa mai departe. Însă, în general, sper că colegii acceptă raportul pe care l-am întocmit în legătură cu această uh, vizită. Încă o dată vă mulțumesc că mm, v-ați alăturat nouă. A fost foarte interesant și cred foarte plăcut uh, această delegație. Mulțumim! domnule Voven, pentru acest uh, raport care este rezultatul misiunii în Spania. Salut prezența domnului Adelito Pinto din uh, partea DigiRegio și a domnului Giovanni Pinto din partea DigiRegio. Poate că ați dori să luați și noastră cuvântul pentru a uh, expune opinia Comisiei. Da, mulțumesc. De fapt, eu n-am participat la această misiune, a fost un alt coleg, eu îi țin acum locul pentru că este bolnav, n-a putut să vină astăzi, însă am uh, discutat despre această problemă cu el și noi la DigiRegio am uh, luat notă de acest raport privind delegația uh, în Spania. Acesta vine într-un moment foarte potrivit pentru că vorbește despre folosirea uh, fondurilor europene în uh, ajunul începerii discuțiilor privind uh, noile politici de acordare a fondurilor uh, structurale. Am fost uh, în general mulțumiți uh, de cele constatate în Spania în ceea ce privește uh, măsurile de control al utilizării fondurilor, dar credem că erorile din trecut au fost erori de natură sistemică și anume legate de um, procedurile de achiziții publice. În prezent uh, mai sunt astfel de erori, însă nu de natură uh, sistemică, ci sunt probleme punctuale care pot fi rezolvate. Am uh, ținut cont de propunerile acestei delegații din partea Comisiei Cont uh, și credem că ele sunt foarte utile pentru simplificarea gestionării prin reducerea numărului de agenții implicate și prin îmbunătățirea calității activităților de control. Asta am uh, preluat din raportul dumneavoastră. Dacă aveți întrebări cu privire la situația actuală, vă pot uh, da informații suplimentare. Mulțumesc. Thank you very much. Gibt es uh, Wortmeldungen aus der uh, Mitte des Mulțumesc. Există colegi care doresc să intervină? Frau Ayala Sender. Sí, bueno, yo prefería también escuchar al señor Ortiz porque acaba de decir. Mulțumesc, uh, doamna Ayala Sender. Mă bucur că am auzit raportul domnului Von și cele spuse de prezidentul Comisiei. În principiu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Von. Sunt câteva probleme, dar am primit informațiile necesare. Am o întrebare pentru reprezentanții Comisiei. Atunci când am fost în Spania, trebuia să primim un raport de audit de la autoritățile din Valencia și vreau să știu dacă s-a primit acest raport și care este opinia comisiei cu privire la acesta. Și apoi o întrebare mai generală. În ultima zi a misiunii am fost puțin presați de timp Și aș vrea să știu mai multe despre rolul administrației de audit. Pentru că se pare că în comisie și în alte cercuri s-a creat impresia că administrația de audit um, ajuta la depășirea erorilor, remedierea acestor erori sistemice. Știu că s-au făcut multe eforturi și poate acest lucru ar fi fost mai bine să fie reflectat în ultimul punct, dar știu că a fost ultima zi, eram foarte presați, ar fi fost mai bine ca raportul să reflecte mai clar acest lucru. Aștept așteptând, uh, la momentul respectiv, așteptam uh, acest raport de audit din partea autorităților din Valencia și vreau să știu dacă Comisia a primit acest raport și care este opinia pe care o are despre acest raport. Știm care e situația în Spania în momentul de față. Știm că Valencia a cerut ajutoare europene pentru că au mari provocări economice în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai sunt alți colegi care doresc să intervină în dezbatere? Doamna Ortiz. Bună ziua. Eh, la aclarațion că eu le... Mulțumesc. Vreau să clarific o chestiune de detaliu. În primul rând vreau să felicit pe membrii delegației pentru această uh, călătorie care a fost foarte importantă și productivă și am o clarificare pentru Uh, partea germană. S-a făcut trimitere la anumite programe, programe care implică fondurile structurale. Dar e vorba de o chestiune de detaliu aici. Mm, e doar o mică modificare pe care aș dori să o uh, introduc în raport. În rest, sunt de acord, în principiu, cu acesta. Deci doar o recomandare din partea mea pentru această modificare mică a formulării în text. Mulțumesc! Mai doresc alți colegi să ia cuvântul? Văd că nu, atunci îl rog pe domnul Pinto sau pe celălalt reprezentant al comisiei dacă pot să răspundă la întrebarea doamnei Alasender. Vă rog. Uh, și poate că ar fi bine să, ca și reprezentantul de la DG Employment să, fie, să ia cuvântul. Da, eu pot să vorbesc în numele Direcției Generale Regio. Într-adevăr, am detectat, într-adevăr, în trecut uh, deficiențe importante. Președintele, vă rog să apropiați microfonul ca să vă auzi mai bine. Deci confirmăm că, într-adevăr, Comisia a detectat uh, deficiențe importante în Valencia, împreună cu Curtea de Conturi de acolo. Autoritățile spaniole, rugate de Comisie, au uh, pus în aplicare un plan de acțiune global, modificând sistemul și re efectuând controlele tuturor cheltuielilor declarate până la momentul la care s-au detectat deficiențele. La un moment ulterior am primit uh, de la autoritatea de audit și de la autoritatea regională confirmarea că toate remedierile și corectările au fost uh, puse în aplicare. Deci, uh, cheltuielile au fost uh, efectuate în mod corect. Există însă probleme cu privire la două organisme intermediare. Unul dintre ele, Agenția Valenciană pentru Turism, AVT, Ei bine, aici nu putem să confirmăm că s-au rezolvat problemele. Cu toate acestea, autoritățile spaniole ne-au transmis informația că această agenție nu va mai gestiona fondurile structurale. Deci putem să confirmăm faptul că nu am primit nici o cerere de plată pentru această agenție. Și în ceea ce privește agenția IMPIVA, un organism de intermediere care gestionează ajutoare de stat, problemele persistă. Autoritatea de audit nu a putut să ne confirme că totul a fost remediat, dar putem să confirmăm că aceștia nu au declarat niciun fel de cheltuieli comisiei după ce s-au detectat problemele. Deci, organismul Impedia este într-o fază de pre-suspendare, pentru că comisia nu va plăti, nu va face nicio plată până când autoritatea de audit confirmă că toate recomandările au fost puse în aplicare. Deci, chestiunile restante, dat fiind faptul că AVT nu va mai declara cheltuieli comisie, rămâne doar uh, situația organismului Impevia și monitorizăm această situație. Thank you very much, uh, Mr. Pinto. Mr. Woven, our rapporteur. Mulțumesc, domnul Pinto. Domnul Von, raportorul delegației noastre, a dorit ca și reprezentantul uh, Direcției Generale Ocupare să intervină, se poate? Ok, from DG Ample, I mean, in um, 2000... Da, de la DG Ample pot să vă spun că în 2010 am pus în rezervă 13 programe operaționale. Apoi, în 2011, 4 din 22 de programe operaționale au fost de asemenea puse în rezervă. Uh, apoi am uh, pus în aplicare un plan de acțiune și nu am descoperit îmbunătățiri în sistemele de gestiune și control în Spania. Am comunicat uh, la momentul delegației care era situația întreruperilor și suspendărilor de plăți. În momentul de față putem să vă spunem că pentru programul major din Spania, adaptabilitate și ocupare, avem o întrerupere parțială a programului, doar uh, privindu-le doar pe câteva organisme intermediare. În ceea ce privește celălalt program principal, Lucea, avem o întrerupere tot parțială care privește un organism intermediar. Deci, față de anii precedenți, s-au făcut îmbunătățiri considerabile. Aceasta este situația în momentul actual. Vă mulțumim! Și acum, pentru încheie, a încheia discuția, îi dau cuvântul lui Derek Vaughan. Thanks again, uh, Chair. I think I can be quite... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pot să fiu destul de succes. În primul rând vreau să mulțumesc pentru clarificările privind um, sugestia pe care am făcut-o și am să încerc să includ acest lucru în raport. De asemenea, mulțumesc colegilor pentru întrebări și comisiei pentru că a răspuns la întrebările adresate. Mm, și mie mi s-a părut util ca mm, Comisia să ne confirme ceea ce am văzut la delegația din iunie, și anume că mai există încă erori, probleme în sistemele de gestiune și control. Cu toate acestea s-au făcut îmbunătățiri, lucrurile sunt clar sau clar mult mai bine, dar sigur că există încă uh, de mult de lucru pentru a îmbunătăți situația. Și am să mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc încă o dată colegilor. Președintele, mulțumesc tuturor celor care au uh, organizat această delegație. Cred că e necesar să monitorizăm situația pe viitor și să discutăm în comisia noastră în mod general cum uh, gestionăm uh, situația fondurilor structurale și de coeziune care se află în gestiune partajată și să sperăm că uh, dispozițiile la care am ajuns în regulamentul financiar vor ajuta Comisia să monitorizeze gestiunea în statele membre, dar cred că responsabilitatea principală este în continuare a statelor membre și a regiunilor. Deci vă mulțumesc pentru informații și astăzi putem, astfel putem să încheiem acest subiect. Ja, wir sind damit auch äh, am Ende der öffentlichen. Astfel am ajuns la sfârșitul părții publice a ordinii de zi pentru astăzi. Mulțumesc tuturor celor uh, care au fost aici. A fost o uh, ședință uh, intensă. Mulțumesc uh, secretariatului. Uh, președintele mulțumește și interpreților și uh, îi rog pe coordonator să rămână la reuniunea coordonatorilor care va începe în câteva minute. Celorlalți mulțumesc pe data viitoare.